deputați. Autoritățile competente grecești au solicitat ridicarea imunității parlamentare a colegului Spiros Danelis. Conform articolului 6 aliniatul 2, noi am transmis uh, Comisiei Juridice această solicitare, iar în ședința din 17 decembrie 2012, Comisia Juridică a verificat acest mandat pentru noi uh, membri. Este vorba de doamna Justina Vidkauskaite, începând cu 21 noiembrie 2012 și doamna Monica Panayotova, începând cu 6 decembrie 2012.